across Dear colleagues, I would like to start our meeting. Stimați colegi, să începem reuniunea noastră. Îmi pare rău pentru cei care nu mă aud. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la această a doua sesiune. După cum știți, vom avea acum o combinație o, a reuniunii de experți cu o dezbatere interparlamentară. Deci este o reuniune specială. Voi spune câteva cuvinte în legătură cu subiectul audierii noastre și în legătură cu uh, comunicarea noastră parlamentară și anume examinarea executivului Uniunii Europene. Noi considerăm că în Uniunea Europeană nu trebuie să existe niciun nivel de guvernanță fără control parlamentar. Probabil cunoașteți faptul că criza a dus la o serie de reforme care au schimbat competențele de la nivel național la nivel european în domenii care erau în mod tradițional competențe naționale. Așadar, acest lucru a introdus un sentiment de responsabilitate în ceea ce privește examinarea acestui proces de guvernanță și de aceea am aplicat singura abordare posibilă și anume să introducem noi elemente ale cadrului de reglementare, eh, elemente de monitorizare sau de examinare a implementării politicilor de către Parlamentul European și știm că și la nivel național aveți uh, abordări diferențiate. Sunt unele parlamente care au un impact mult mai mare asupra partea executivă a guvern, sistemului de guvernare, de guvernanță. Sunt parlamente care sunt implicate ex ante și altele care sunt implicate mai puțin în examinarea activității guvernului, avem această reuniune pentru că considerăm că a venit momentul să avem o viziune mai bună a ceea ce trebuie să facem în viitor. În acest context am invitat trei experți cu care vom începe reuniunea noastră. Am invitat așadar trei experți care să ne prezinte perspectiva lor în legătură cu examinarea parlamentară a executivului și este vorba aici de răspunderea democratică în procesul decizional în ciuda problemei cu care se confruntă Europa astăzi. Așadar, Începem cu doamna profesor dr. Cristine Neuhold, profesor la Universitatea din Maastricht, la uh, secția de științe politice, la Facultatea de Arte și Științe Sociale. Începem cu dumneavoastră, doamnă profesor, între 10 și 15 minute aveți la dispoziție pentru prezentare. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru aceste cuvinte de prezentare. Acest studiu, nu știu dacă putem trece la următoarea imagine, acest studiu se bazează pe două proiecte, unul care a fost uh, ordonat de către Camera de Comerț și cealaltă. În următoarele 10-15 minute vă voi da câteva informații în legătură cu cadrul, contextul studiului și după aceea instrumentele și procedurile la nivel național. Președinta tocmai a menționat că trebuie să responsabilizăm executivul, executivul și după aceea ce se întâmplă Parlamentele naționale folosesc prevederile de la Lisabona în mod diferențiat, așadar am dorit să izolăm câteva din condițiile uh, conform cărora a fost folosit până acum uh, mecanismul de avertizare timpurie după aceea, la imaginea următoare, deja am spus acest lucru, este contextul în care uh, funcționăm și după aceea, dacă trecem la următoarea imagine în legătură cu instrumentele și procedurile, vedem aici uh, variațiile care au fost menționate. Bineînțeles, tratatul de la Lisabona îmbunătățește drepturile de informare ale parlamentelor naționale de către instituțiile europene. Deci Comisia acordă parlamentelor naționale proiecte și alte, alte documente. Însă, bineînțeles, însă în orice caz, examinarea la nivel european, la nivel mm, în ceea ce privește executivul, este de importanță maximă. Aici Parlamentul acordă informații în legătură cu diversele modalități, de exemplu două comisii sectoriale sau unele parlamentele, dar nu toate, au acces la poziția guvernului respectiv la Consiliu sau au acces la informații despre Coreper și pozițiile de la Coreper. Deci, ex ante, tocmai am discutat despre acest aspect bineînțeles, este foarte important și să urmărim ceea ce s-a întâmplat la Consiliu. Lucru care a devenit mult mai important în contextul Lisabona și după Lisabona, de exemplu, mm, un timp alocat întrebărilor. De asemenea, specializarea datorită cardurilor, cartonașele galbene. Așadar, nu este nicio surpriză că uh, asistăm la o specializare prin uh, raportori și promotori care promovează probleme specifice și după aceea raportează înapoi către comisiile lor. Există diferențe cheie între parlamente la nivel național în legătură cu nivelul care va fi examinat. Așadar, se pune încă accentul foarte mult pe procesul legislativ și acest lucru nu este surprinzător datorită tratatului de la Lisabona că s-a schimbat atenția pe Eh, stabilirea programului politic, eh, cărțile verzi, cărțile albe și așa mai departe. De asemenea, în discursul politic apare termenul mainstreaming, ceea ce înseamnă că comisiile sectoriale încep să devină din ce în ce mai importante. Nu doar comisiile pentru afaceri europene se ocupă cu examinarea legislației europene, dar și comisiile sectoriale. Dacă trecem la următoarea imagine, la următoarea pagină și vedem ceea ce se întâmplă în ceea ce privește implicarea directă la nivel european, aici vedem din nou că rolul comisiilor sectoriale este important în unele parlamente naționale. Comisiile sectoriale pot să emită avize motivate Însă, rolul plenului este încă foarte important în majoritatea parlamentelor pe care le-am studiat pentru a iniția și a emite avize motivate. Aceste uh, avize sunt emise sub presiunea timpului, așadar aceste avize, fie emise în plen sau nu, nu au un impact negativ asupra întârzierilor. Cel puțin conform constatărilor noastre nu există un impact negativ. În ceea ce privește susținerea personalului, acest lucru este și, și acest lucru este foarte important, nivelul de personal. De asemenea, în dialogul politic, dacă trecem la celălalt instrument, Procedurile sunt asemănătoare în parlamentele naționale, însă în anumite constituții dialogul politic este, este, reprezintă un drept constituțional, de exemplu în Austria. Dacă trecem mai departe, aici probabil că ați văzut diverse date, acestea se referă la perioada 2010-2013, vedem însă un trend pentru perioada respectivă. Vedeți că Parlamentul suedez, Riksdagul, a emis cele mai multe avize motivate și ar fi interesant de pus întrebarea de ce se întâmplă așa. Există mai mulți factori care influențează situația aici toate propunerile sunt examinate, deci un număr foarte mare de propuneri sunt examinate și în acea, această perioadă uh, exista un guvern minoritar. Deci parlamentele naționale nu sunt doar niște cutii negre. Există așadar o variație destul de mare în, în numărul de avize motivate emise de către parlamente și același lucru este valabil pentru dialogul politic. Dacă ne uităm la următoarea imagine, la următorul grafic, vedem că Parlamentul portughez în aceeași perioadă a emis cele mai multe avize motivate în dialogul politic și acest lucru se leagă de ceea ce am mai spus obținerea informațiilor independent de guvern și capacitatea de a lua o poziție parlamentară. Acest lucru este văzut ca important în context. Pe acest grafic, dar și în general, vedem că camerele superioare au folosit mai mult instrumentele de la Lisabona decât camerele inferioare. Nu este valabil peste tot, dar în general acesta este trendul. Există și motive diferite, dar vedem că camerele superioare ale parlamentelor folosesc mai mult tratatul de, Lisabona, de la Lisabona decât cele inferioare. Dacă ne uităm la condițiile pentru utilizarea mecanismului de avertizare precoce, vedem că există anumite caracteristici specifice, uh, percepții diferite ale rolului parlamentelor naționale. Unele parlamente naționale nu consideră că este rolul lor să interacționeze direct cu instituțiile europene. Mai există și o analiză cost-beneficii care ne arată că deputații investesc în dosare eh, cu greutate politică și pun accentul pe dosare specifice, cum ar fi mm, procurorul european. După aceea, rolul și joacă un rol și numărul de personal angajat. Dacă ne uităm la numărul de angajați ai parlamentelor, vedem și aici variații. Vedem că, de exemplu, Camera Inferioară a Parlamentului German are foarte mulți angajați, însă după aceea apare întrebarea ce rol au acești angajați, acești funcționari. pe baza unor studii pe care le-am făcut, am încercat să categorisim în mod academic rolurile pe care le joacă funcționarii. Și am uh, constatat că rolul preponderent este analist sau consilier și nu uh, rolul de asistent Multe din aceste și au, rol, au de asemenea rolul de coordonator. Există și ofițeri de legătură um, cu un rol foarte important în ceea ce privește activarea acestor cartonașe galbene și schimburile de informații. Deci, uh, coordonarea între parlamente a devenit uh, foarte importantă și nu ne surprinde în contextul tratatului de la Lisabona. După aceea, dacă examinăm condițiile pentru utilizarea mecanismului de alertă timp precoce, vedem că rolul a ofițerilor de legătură este important în uh, întâlnirile de luni dimineața, um, în uh, sistemul IPEX de schimb de informații. În interviuri însă unii ne-au spus că acest sistem este depășit și COSAC a fost considerat uh, un loc uh, propice pentru a crea interes pentru cartonașele galbene. După aceea, cooperarea cu instituțiile europene. Comisia Europeană se implică de vreme cu parlamentele naționale și în Parlamentul European există un trend spre uh, reuniuni interparlamentare în legătură cu anumite subiecte, cum ar fi politica externă și de securitate comună. Așadar, care ar fi concluziile? Dacă paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol? Vedem aici efectele tratatului de la Lisabona există mai multă coordonare și cooperare interparlamentară și chiar reuniunea de astăzi reprezintă o fațetă a acestei cooperări și coordonări. Există mai multe schimburi de informații și un rol mai mm, implicat al funcționarilor. Însă există și un rol mai mare al uh, domeniilor parlamentare multinivel, deci nu se lucrează doar pe un singur nivel, nu se mandatează doar o delegație la Consiliu, nu se, con- se pune accentul doar pe acel instrument, ci se suplimentează cu avize motivate Um, schimburi de informații pentru a da curs acestor avize motivate printr-un dialog politic mai intens. Așadar, ceea ce se vede după tratatul de la Lisabona este o cuplare a acestor instrumente, o multiplicare a acestora și nu utilizarea unui singur instrument vedem acest lucru după tratatul de la Lisabona, dar și o diferențiere. Urmă, vorbitorii ulteriori vor da mai multe detalii în acest sens. Vă mulțumesc. Like to ask Olivier Rosenberg from the Center for... Mulțumesc. Uh, am să dau cuvântul profesorului Rosenberg acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitație. În calitate de francez am să vă prezint lucrurile în stil foarte franțuzesc, am să vă vorbesc întâi despre motivele de a fi optimist și apoi despre motivele de a fi pesimist. Dar uh, eu pot să spun că sunt mai degrabă optimist. De ce putem fi optimiști? Trei motive. În primul rând, parlamentele naționale folosesc instrumentele de control pe care le au la dispoziție. supraveghează prim-ministrii și, în al treilea rând, putem spune că se impun din ce în ce mai mult. Sunt aceste uh, trei, uh, iată, aceste sunt trei motive de a fi optimist. Am făcut uh, un fel de studiu în care am încercat să măsurăm, să măsurăm activitatea la nivel european. În medie, pe an, pentru fiecare dintre cele 40 de camere parlamentare europene, înainte de aderarea Croației, iată activitatea în medie 45 de reuniuni pe an a comisiilor de afaceri europene, practic o dată pe săptămână, deci iată, <laughs> se lucrează. Asta reprezintă 68 de ore. Apoi, avizele, în ceea ce privește avizele, 35 în medie transmise guvernelor și 12 că, trimise către Comisia Europeană în cadrul dialogului uh, politic, dar și în cadrul mecanismului de alertă timpurie. Se uh, adaugă aici dezbateri uh, în timpul uh, plenului, 13 uh, în medie în, înaintea Consiliilor Europene. Chiar dacă puterea acestor comisii de a, și a parlamentelor Uh, este limitată cumva de posibilitatea de legiferare la nivel european, parlamentele s-au trezit în ultimii ani, sunt active uh, inclusiv la uh, nivel european. Pot să vă spun că am mare noroc că informatica n-a funcționat, deci nu puteți să vedeți exact la ce nivel se află diferitele parlamente. Am să vă dau, um, am să vă distribui uh, documentul unde funcționează. Spre dreapta, parlamentul cu cea mai mare activitate este parlamentul finlandez. Găsim uh, în rândul acestor parlamente aceleași uh, aceleași cunoscuți, Suedia, țările de jos, Germania, dar și țări care au intrat de curând în Uniunea Europeană, Estonia, Lituania, Republica Cehă nu prea vreau să dau numele celor care nu sunt atât de activi la nivel european, dar uh, uneori uh, știința are și uh, acest obiectiv, să pui degetul pe rană. Deci Parlamentul belgian, cipriot, elen, Camera Inferioară Slovenă, Parlamentul Român. Sunt printre cei mai puțin activi. Deci vedeți o diferență est-vest în acest clasament, dar și o diferență nord-sud de ce există această diferență? diferență? Există tradiții parlamentare diferite, există o opinie publică, uneori poate eurosceptică, dar poate mai degrabă care se ocupă de viața politică, dar uh, și chestiuni ce țin de, uh, de exemplu, un uh, guvern minoritar în Danemarca. Aici Parlamentul este mai activ sau în Germania un guvern de coaliție care stimulează activitatea. Încă un motiv de a fi optimiști. Mă refer aici la un studiu pe care l-am efectuat uh, pentru Parlamentul European împreună cu un uh, profesor din uh, Köln referitor la parlamentele naționale și am încercat să analizăm activitățile parlamentelor naționale în perioada consiliilor europene. Guvernanța europeană este din ce în ce mai influențată și guvernanța națională de cea europeană. E bine, parlamentele uh, naționale um, sunt active înainte sau imediat după Consiliile Europene. Este ceva important din punct de vedere electoral, din punct de vedere economic și, iată, în mod logic se mobilizează parlamentarii naționali uh, chiar mai mult decât cei specializați pe chestiuni europene. Până acum, mobilizarea parlamentelor naționale nu a dus la blocaje în uh, uh, Consiliu, nu a împiedicat salvarea Greciei, nu a împiedicat uh, Uniunea Monetară și așa mai departe. Deci este un cerc virtuos mai degrabă decât unul vicios. În acest slide vedem parlamentele active ca for public de dezbatere. Parlamentul irlandez este mai degrabă astfel. Apoi parlamente active în timpul consiliilor, Belgia, Finlanda, Lituania, Slovenia. Și apoi avem parlamente care uh, interacționează sau acționează mai degrabă după consilii, printr-o procedură de accountability, să spunem așa. Și avem și parlamente care acționează mai devreme pentru a uh, influența uh, ceea ce va spune doamna cancelar la Consiliu ce ne povestesc uh, prim-ministrii sau foști prim-ministrii este că um, contează dezbaterile din Parlament. Când ești uh, uh, prim-ministrul sloven, de exemplu, poți să spui la Consiliu, da, nu, eu nu pot să accept asta pentru că Parlamentul meu nu este de acord. Deci parlamentele adesea sunt actori în guvernanța europeană. Încă un motiv de a fi optimist și anume, parlamentele naționale sunt foarte diferite, conceptul este unul destul de flexibil. Dacă mergem la Westminster sau un Bundestag sau un uh, Assemblée uh, în Franța, vom vedea că obiceiurile sunt diferite uh, și așa mai departe. toate dezbaterile din Uniunea Europeană au permis să se creeze o înțelegere comună a ceea ce înseamnă un Parlament Național. Categoria Parlament Național um, a devenit mai naturală odată cu uh, menționarea, de exemplu, a uh, parlamentelor în tratatul de la Maastricht, uh, dar și în cel de la Lisabona, dar și odată cu reuniunile COSAC, și relația uh, între Parlamentul Național și cele naționale. Care este această definiție? Pe de o parte, Parlamentele Naționale sunt văzute ca um, foruri democratice pentru că sunt alese, pentru că dezbat și pentru că sunt pluraliste, pentru că uh, arată dezacorduri, uh, poate uh, într-un mod mai natural decât Parlamentul uh, European, care cu greu iese din consensul care îl caracterizează de cele mai multe ori. Al doilea element definitoriu este o diversitate, o pluralitate a rolurilor lor uh, în Uniunea Europeană, care este acceptată. Iată, am încercat să identificăm modele de activitate pentru parlamentele naționale. Uh, Government Watchdog a supravegheat uh, ce fac uh, este un um, parlament care urmărește mai degrabă ce face guvernul, Policy Shaper, cei care influențează, tipic Bundestagul, Policy Forum, un tip de parlament care dezbate. Asta am regăsit în, în Assemblée General, în Franța, dar și în altele. European Player este un parlament care încearcă să fie activ la Bruxelles, uh, la Parlamentul European sau la uh, Comisie. Am văzut uh, exemplul parlamentelor portughez și suedez. Și expert înseamnă cei care încearcă să aibă cunoștințe um, în, în domeniile asupra cărora legiferează, de exemplu, Camera lor zilor. Interesant este că parlamentele nu aleg. Parlamentul suedez este prezent în toate, bifează toate căsuțele, să spunem așa. Alte parlamente, uh, numai unele dintre ele. Deci, iată, bogăția ce vine în urma bogăției constituționale și diversității constituționale din Europa. Acestea fiind uh, spuse, am să trec și la elementele care ne fac să fim mai pesimiști. În primul rând, rând acest uh, mecanism de alertă timpurie în ceea ce privește subsidiaritatea. Eu sunt foarte critic la adresa acestui mecanism și nu sunt singurul. 90% din uh, oamenii de știință specializați pe acest subiect se opun mecanismului de alertă precoce, spunând că este prea complicat, că e, mm, este o distragere uh, a, a activităților, uh, ocupă mulți funcționari care fac prea puțin. Uh, este o viziune uh, destul de restrânsă a parlamentelor uh, naționale, iar parlamentarii naționali sunt ca, ca dumneavoastră și ca și mine. Vrem să se rezolve problemele, nu sunt obsedați de chestiunea subsidiarității. Deci mie mi se pare că mm, în același timp este și o uh, amenințare prin faptul că se Uh, hrănește uh, o poziție precum cea lui David Cameron în acest moment al unui cartonaș roșu. Mi se pare inutilă. Trecând mai departe, aici vedeți numărul de directive, regulamente și decizii adoptate de Uniunea Europeană de 15 ani încoace. Vedeți că a scăzut foarte mult în 2010 cu criza economică și de atunci uh, cifrele nu au crescut din nou. Auzim asta de multe ori la Parlamentul European, nu avem destule dosare legislative. Deci, să se dea mijloacele parlamentul, parlamentelor naționale să blocheze proceduri legislative într-un moment în care oricum procedurile legislative și propunerile legislative sunt într-un număr limitat, mi se pare un pericol. Un al doilea motiv de a fi pesimist este următorul. Pentru multe parlamente naționale, chestiunile europene sunt tratate de un grup prea restrâns de deputați uh, specializați. Și este o problemă, pentru că idealul este o participare a tuturor aleșilor la deciziile europene. În plus, uh, există și o acaparare din partea funcționarilor parlamentare a acestei activități. Uh, asta arată, practic maschează de multe ori lipsa de activitate a deputaților. De multe ori rapoartele sunt, ex, sunt scrise, rezoluțiile sunt uh, votate, fără ca, de fapt, deputații să se fie implicat în mod real. Și, deci suntem departe de un ideal democratic. Soluția de data aceasta mi se pare un sistem de mainstreaming un sistem în care afacerile europene să fie discutate în toate comisiile parlamentare, nu numai în Comisia de Afaceri Europene. Bundestagul german este un exemplu în acest uh, sens. Însă problema este că este greu să îi stimulezi pe parlamentari să se implice în toate aceste comisii um, când nu există această specializare de care vă vorbeam. Deci, uh, iată, asta este o problemă. În același timp, trebuie să recunosc că în ceea ce privește dezbaterile în perioada Consiliului European, aici dezbaterile mm, uh, sunt extinse la întregul uh, Parlament. Încă un motiv de pesimism. Guvernanța Uniunii Europene, sistemul de luare a deciziilor la nivel european, așa cum evoluează el de câțiva ani, de la criză. E bine, acest sistem face să fie din ce în ce mai dificil controlul exercitat de parlamentele naționale. În trei domenii. În primul rând, um, procesele legislative la nivel european durează din ce în ce mai mult timp. Iată, durata medie a unei propuneri legislative în Uniunea Europeană. În 96 dura un an pentru a se lua o decizie asupra unui regulament sau unei directive anul trecut a durat practic 2 ani. O încetinire semnificativă a uh, procesului de luare decizii la, de decizii la nivel european. Și asta, bineînțeles, creează complicații pentru parlamentele naționale, pentru că ele nu mai știu când trebuie să intervină. În momentul propunerii comisiei sau în momentul negocierilor uh, finale. Asta creează o problemă și pentru că doi ani este jumătatea, jumătate de mandat în multe parlamente naționale. Asta înseamnă că multe din propunerile discutate astăzi se vor adopta odată când, de fapt, în statele membre vor fi poate deja alte parlamente sau un următor mandat. Încă o chestiune ce ține de guvernanța actuală, date pe care cu siguranță le cunoașteți foarte bine și anume faptul că majoritatea deciziilor din procedură ordinară sunt uh, luate uh, în urma unui acord de pri, du, din primă lectură. 93% din actele adoptate la nivel european de Consiliu și Parlament au fost adoptate în primă lectură și nu în a doua lectură. Asta creează o dificultate pentru parlamentele naționale uh, de a urmări aceste negocieri, pentru că ele sunt secrete. Se fac, uh, aceste negocieri se duc în trialoguri uh, netransparente între uh, Parlament, Comisie și Consiliu și parlamentele naționale cu greu pot urmări ce se întâmplă, dar nu numai ele, ci și cercetătorii, jurnaliștii, cetățenii. Avem de-a face cu un pluralism mai puțin ancorat în activitatea uh, la nivel european. Pentru a ajunge la concluzii, patru puncte aici. Parlamentele naționale sunt active la nivel european, mai mult decât credeam și mai mult decât în trecut, folo- își folosesc uh, puterile și competențele pe care le au însă um, nu mai sunt sprijinite de măsuri de uh, guvernanță la nivel european uh, și um, instrumente precum uh, mecanismul de alertă timpurie. Apoi, activitatea parlamentelor este exercitată mai ales la nivel național. Cred că am putea găsi um, posibilități de a lucra, coopera la nivel uh, european. Uh, o inițiativă precum un cartonaș verde mi se pare una pozitivă și cred că ar trebui să fie pusă în aplicare. La ultimul punct am spus, putem să ne, ne mai um, permitem o strategie tromplăi, um, este vorba de um, o iluzie optică, practic, uh, asta înseamnă. Deci, practic, se, facem în așa fel încât cred, îi facem pe ceilalți uh, îi facem pe ceilalți să creadă că parlamentele funcționează, dar de fapt mai degrabă funcționarii sunt cei care acționează. Apoi ne prefacem că dăm puteri parlamentelor naționale prin acest mecanism de alertă timpurie, dar de fapt el este foarte complicat. Apoi și dialogul între Parlamentul European și cele naționale este ca un dialog al surzilor care nu funcționează. Uh, Mă gândesc acum la uh, forumul interparlamentar conform articolului 13. Săptămâna trecută regulile de procedură pentru acest forum interparlamentar au fost adoptate um, cu greu după 2 ani de negociere. Și în calitate de cetățean, nu neapărat în calitate de mm, persoană care vine din universități, e bine, mă șochează faptul că uh, durează doi ani să se, adopteze, să se adopte niște norme procedurale. Trebuie să fie posibil ca la Parlamentul European, la Parlamentul Național, să, să ia astfel de uh, decizii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much, uh, professor. Mulțumim, domnule profesor Rosenberg. Ultimii doi vorbitori sunt uh, Ultimul vorbitor este Filip Poirier din Camera Deputaților din Luxemburg. De la Mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru invitație. Dacă puteți îi pune, vă rog, primul slide. O să am patru direcții în intervenția mea. În primul rând, dezbaterea academică pe rolul parlamentelor naționale, apoi tratatele naționale și parlamentele naționale, guvernanța economică și parlamentele naționale și o a patra direcție, o să fac un inventar al diferitelor propuneri pentru a îmbunătăți situația parlamentelor naționale în guvernanța europeană. Când se vorbește despre autonomie sau control parlamentar, există mai multe elemente, există un fel de etalon care trebuie întotdeauna avut în vedere Printre aceste elemente se numără definiția agendei legislative, definiția activității parlamentare și, desigur, și chestiunea controlului bugetar și a evaluării politicilor publice. Acestea sunt elementele pe care mă voi controla în cele patru direcții pe care voi interveni astfel astăzi. În literatura academică, se spune că există o deparlamentarizare a rolului parlamentelor în viața politică în cele 28 democrații ale Uniunii eh, eh, Europene. Agenda politică și agenda legislativă este controlată de ramura executivă. Parlamentele naționale în guvernanța europeană nu reprezintă decât un exemplu al acestei deparlamentarizări a vieții politice. Aici se constată că Deparlamentarizarea se datorează existenței unei democrații de formă neocorporatiste, avem uh, monopolizarea expertizei de către administrațiile guvernamentale și comunitățile de experți și evaluarea externă a politicilor publice sau chiar activității bugetare. Alte elemente fragmentarea actorilor în politica publică face ca Parlamentul să nu fie decât un element printre altele. Există sisteme monopolizate în beneficiul guvernelor și a Comisiei Europene, o tehnocratizare a finanțelor publice și o privatizare a evaluării cheltuielilor. Avem de asemenea patru activități cheie recunoscute parlamentelor naționale examinarea, influențarea și solicitarea de uh, explicații guvernelor, inițierea unui dialog cu instituțiile europene și controlul cooperării uh, interparlamentare. Avem o serie de tratate, de la tratatul de la Maastricht încoace și vorbim despre un proces extrem de lent care este dificil um, în ceea ce privește implicarea parlamentelor naționale în procesele decizionale europene. Ceea ce păreau niște avansuri, în, niște evoluții în um, tratatul de la Lisabona, sunt, și aici sunt mai pesimist decât colegii mei, mai degrabă o reducere a rolului parlamentelor naționale față de ceea ce exista înainte. Așa cum ne-a spus uh, domnul Rosenberg, există un model de control al parlamentelor naționale, deci există o mare eterogenitate a controlului politic european de către parlamentele naționale, se spune, ceea ce face foarte dificilă o cooperare interparlamentară. Parlamentele naționale nu au aceleași politici, aceleași competențe în politica europeană și de aceea viziunea și implicarea lor în afacerile europene sunt extrem de diferită. Apoi, se mai eh, pune întrebarea dacă Tratatul de la Lisabona este un proces eh, finalizat sau nu în reforma instituțională și democratică. Și pe mai multe ponte e adevărat că în acest tratat sunt multe lucruri care rămân deschise, mai ales pentru parlamentele naționale. Mai departe, nu se intru în detalii, recunoașteți, dar tratatul de la Lisabona, la articolul 12, menționează o serie de funcții și competențe pentru parlamentele naționale și dacă ne uităm la dezbateri, vom constata că există uh, discuții cu privire la amploarea tratatului de la Lisabona. Există autori care consideră că uh, rolul parlamentelor naționale este chiar mai redus pe plan intern decât pe plan european, paradoxal vorbind. Un al doilea element, un aspect foarte important, ar fi absența aspectelor referitoare la transpunerea directivelor. Majoritatea uh, activităților parlamentelor naționale se axează tocmai pe transpunerea directivelor. Restul este destul de laconic în ceea ce privește ce pot face parlamentele naționale cu privire la controlul subsidiarității și dacă pot face ceva. Apoi, constatăm de asemenea că sigur există recunoașterea cooperării între organele Parlamentului Național parlamentelor naționale în tratatul de la Lisabona, dar aceste structuri de cooperare sunt în majoritatea cazurilor uh, informale. Am spus că a fost nevoie de 2 ani pentru a stabili reguli și proceduri pentru forumul interparlamentar și aceste cooperări informale fac rău de altfel cooperării parlamentelor naționale, cooperării oficiale. Deci aceste cooperări nu trebuie să rămână informale, ci trebuie să fie uh, formalizate în viitoarele reforme ale tratatelor și trebuie să se scoată în evidență această um, cooperare interparlamentară. Acum o să sar peste câteva slide-uri. În ceea ce privește controlul subsidiarității, se constată că 10 până la 15% dintre propunerile legislative ale Comisiei Europene au dat naștere la un control al subsidiarității. În același timp, deci, vorbim de ceva nou, dificil de implementat, dar e puțin față de propunerile legislative per ansamblul lor. Aici constatăm că am avut o ușoară scădere în 2014, dar asta se datorează mai degrabă, așa cum ne spune și Comisia, uh, se datorează faptului că mm, se încheia un mandat al comisiei, prin urmare erau mm, mai puține proiectele legislative și de aceea a fost nevoie de mai puțină activitate parlamentară. Parlamentele scandinave sunt suprareprezentate în controlul subsidiarității și asta se datorează mm, procesului sistematic de control al subsidiarității în ceea ce privește totalitatea propunerilor de directivă. Și constatăm și că parlamentele naționale nu au aceleași priorități în ceea ce privește controlul subsidiarității. Aplică niște criterii diferite în controlul subsidiarității. Un al doilea element avizul conform are o aplicație mult mai largă decât definiția dată în protocolul la tratat. Și de asemenea, există și perspective divergente ale parlamentelor naționale cu privire la interpretarea și aplicarea principiului subsidiarității, ceea ce face ca uh, liniile directoare să divere în ceea ce privește controlul. Noul mecanism consolidează eficacitatea controlului, dar nu e vorba de un veto, ceea ce nu este nici de dorit, și nici de capacitatea de a împiedica așa ceva. Există uh, juriști, anumiți autori juriști, care consideră că controlul subsidiarității e mai puțin util pentru guverne decât pentru parlamentele naționale în sine. Dacă trecem la a treia direcție pe care vreau să o abordez, foarte repede, pentru că n-am vreme să intru în detalii, dar o să aveți la dispoziție slide-urile. Deci, privind diferitele pacte și tratate adoptate din 2009, în ceea ce privește guvernanța bugetară și economică, există anumite metode care sunt mai apropiate de metoda interparlamentară decât cea uh, interguvernamentală. Și asta complică lucrurile în ceea ce privește guvernanța economică și bugetară. Și dacă treceți peste aceste slide-uri privind tratatele, vă pot spune trei lucruri cu privire la toate aceste aspecte În primul rând, se asistă progresiv la o deparlamentarizare bugetară, bugetară din mai multe motive. În ultimul tratat, privind stabilitatea, coordonarea și guvernanță, pivotul acestui tratat este summitul zonei euro a șefilor de stat din zona euro. Acest summit al uh, zonei euro, în ciuda faptului că există dispoziții pentru parlamentele naționale și european, nu este supus controlului parlamentelor naționale. Se consolidează parlamentarismul raționalizat la nivel european. În plus, mecanismele prevăzute în tratatul interguvernamental scad sau limitează, în orice caz, rolul tradițional al parlamentelor naționale în controlul bugetar. Chiar dacă este lăudabil că s-au creat consilii de finanțe publice de expertiză pentru fiecare guvern în Planul Național de Reformă și Stabilitate, aceste consilii sunt foarte rar anexată parlamentelor naționale. Avem acum un cadru de propuneri și o inventariere a situației, după care concluziile. În ceea ce privește diferitele propuneri pentru îmbunătățirea rolului parlamentelor naționale în guvernanța europeană. În primul rând, așa cum mi-au spus și colegii mei, există o mare activitate a parlamentelor naționale pentru a găsi noi mecanisme pentru asocierea la guvernanța europeană. Raportul Parlamentului neerlandez, studiul publicat de Camera Lorzilor, raportul Parlamentului danez și activitatea din COSAC. Toate aceste activități ne arată că există diversitate, opoziție și există și puncte de consens cu privire la rolul parlamentelor naționale. În același timp, asistăm la o concurență elaborată de ramurile executive, în special în raportul privind Uniunea Monetară și Economică Europeană, publicat de curând și, sincer, există divergențe foarte puternice între executiv și activitatea parlamentelor naționale pentru îmbunătățirea rolului parlamentelor naționale. Am câteva exemple, după care ajung și la concluzii. Orice dezbatere referitoare la Cartea Verde, inițiată în COSAC, arată ambiguitatea acestui subiect. Pe de o parte, există parlamente care sunt puțin interesate de utilizarea acestui cartonaș verde, altele mare parte dora, doresc să existe acest cartonaș verde, însă nu uh, în aceeași măsură cu celelalte parlamente. Parlamentele naționale au un consens cu privire la faptul că dacă tratatul de la Lisabona a dat multe informații pentru parlamente, dificultatea este ca aceste informații să fie prelucrate, pentru că prea multe informații nu fac decât să înăbușească munca parlamentară. Și aici există un consens în mai multe rapoarte. Un al treilea element pe care aș vrea să-l menționez și care se regăsește în toate aceste rapoarte este că există o dorință continuă de interacțiune sistematică între membrii Comisiei și Parlamentele Naționale, între serviciile Comisiei și serviciile parlamentelor naționale și, de asemenea, o mai mare interacțiune și o mai mare uh, răspundere a guvernelor față de comisiile parlamentare. Și un ultim aspect, înainte de a trece la concluzii, un alt aspect important care se regăsește în toate aceste rapoarte se referă la rolul comisiilor parlamentare în sine. Se pare că aici există un consens referitor la faptul că există o reducere a specializării comisiilor în afaceri europene în avantajul mm, comisiilor sectoriale, transport, agricultură, economie și așa mai departe. Deci există un dialog direct între comisie și comisiile parlamentare specializate. Și acum ajung la concluzii. Câteva observații. În primul rând, caracterul heterogen al parlamentelor naționale duce la deparlamentarizare și, în același timp, crește dificultatea strategiilor comune pentru parlamentele naționale în guvernanța europeană. Un al doilea element formalismul jurnal, juridic al uh, tratatelor, tratatul de la Lusabona și cel privind pactul economic, da, aduc noi drepturi, dar sunt extrem de dificile, dificil de pus în practică și, în special, uh, tratatul pactelor a autonomizat și liberalizat răspunderea în fața parlamentelor naționale și se pare că Parlamentul Naț- parlamentele naționale nu reușesc să depășească această responsabilizare în guvernanța economică. se pare că sunt multe de făcut în ceea ce privește consolidarea instrumentelor pentru parlamentele naționale în controlul guvernanței economice. Cu atât mai mult cu cât, și aici închei, deci cu atât mai mult cu cât diferitele concepții de control ale politicii economice și ale guvernanței economice în special este importantă în momentul de față. Ramurile executive europene au o viziune foarte precisă a reformelor instituționale care trebuie efectuate și sunt cu mult avansate față de parlamente în ceea ce privește parlamentele naționale. Mulțumim profesorului Poirie. Dragi colegi, avem acum cartonașele albastre și dați-mi voie să le explic colegilor din parlamentele naționale că în parlamentul nostru, în cadrul audierilor, în mod tradițional, oaspeții noștri țin, fac nu doar prezentări, ci apoi răspund și întrebărilor puse de uh, public. Prin urmare, iată că avem ocazia să avem un dialog, să le punem întrebări și să așteptăm răspunsuri din partea expertilor noștri. Cine vrea să intervină pentru a pune întrebări? Dacă da, uh, sunteți uh, invitați să o faceți. De, a, de asta și suntem aici, de asta îi avem aici pe expert. Începem cu colegul din Turcia, domnul Talip Kucuktan. Thank you very much. My intervention will... Mulțumesc, intervenția mea va fi foarte scurtă și am câteva întrebări. punem accentul pe mecanismele și instrumentele instituționale în prezentare, însă un lucru mi se pare că a lipsit și anume participarea la alegerile pentru Parlamentul European al cetățenilor. Prezența la vot a fost în jur de 42,5% la ultimele alegeri și și la alegerile naționale, dacă ne uităm la geografia Uniunii, este uh, un trend asemănător. Este un interes din ce în ce mai mic în politică și în participarea alegătorilor și mă întreb dacă acest lucru înseamnă o lipsă de încredere uh, în politicile și proiectul european în uh, cele 28 de state. Cred că trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când vorbim despre responsabilitate, răspundere, transparență și dacă oamenii se văd ca parte a Europei sau nu, dacă nu au acces la informații în uh, procesul decizional. Cred că ar trebui să fie un lucru cu care să se preocupe Uniunea Europeană. Așadar, întrebarea mea are legătură cu acest lucru. Nu știu dacă cercetătorii examinează acest aspect ca unul care lipsește din discuțiile comunitare în ceea ce privește participarea și reprezentarea cetățenilor într-un fel de democrație directă. Vă mulțumesc. Din România, doamna Ana Gâncea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Accentua că este absolut critic întărirea dialogului între parlamentele naționale și Parlamentul European. De exemplu, în România, la Camera Deputaților, la Comisia de Afaceri Europene, cu care cu mândrie și onoare o conduc, noi elaborăm nu numai opinii pe care le transmitem Comisiei Europene, dar am început să organizăm în fiecare lună consultări cetățenești pe teme europene de actualitate. De exemplu, am avut dezbatere pe planul Juncker, migrație, politica de vecinătate, agenda digitală, Uniunea Energetică și uh, aici am fost foarte surprinsă de comentariul făcut de domnul Olivier Rosenberg, uh, conform căruia uh, România, Parlamentul Național, nu este printre cele active. Eu mă uit la ultimul clasament elaborat de Comisia Europeană în ultima perioadă și Camera Deputaților din uh, Parlamentul României este pe locul doi dintre toate celelalte comisii europene. Deci poate în viitor consultăm uh, data actuală și nu altele puțin mai vechi pentru corectitudinea informațiilor. Mai mult decât atât, în România avem uh, acum în vigoare o lege de cooperare între Comisia de Afaceri Europene și Guvern Uh, și președinție în domeniul afacerilor europene și uh, deși a fost puțin cam greu la început vreau să vă spun că lucrurile au început să meargă destul de bine inclusiv la nivelul controlului parlamentar în domeniul afacerilor europene uh, inclusiv faptul că președinția este obligată după fiecare ședință a consiliului european să informeze comisia de afaceri europene. acum referitor la documentul de lucru aș vrea să spun câteva cuvinte. Uh, sigur că timpul nu-mi permite să elaborez, dar aș vrea să accentuez că paragrafele 9 și 10 ne îngrijorează puțin și vreau să atrag atenția asupra faptului că rolul parlamentelor naționale în contextul uh, afacerilor europene este ceva mai larg decât simplu control al propriului guvern la fel cum uh, este și controlul asupra unor structuri europene și de exemplu aș vrea să Uh, um, discutăm despre, aș vrea să atrag atenția despre discuțiile care au loc despre modificarea regulamentului Europol. Eu cred că trebuie să ne uităm acolo și cu puțin mai multă atenție. Deci cred că aceste două paragrafe merită revizuite în sensul unei mai strânse colaborări uh, de substanță între parlamentele naționale și Parlamentul European, astfel încât contribuțiile parlamentelor naționale să fie cu adevărat luate în calcul Uh, de exemplu, din câte uh, am observat noi, inclusiv pe uh, subsidiaritate, știm cu toții că trebuie să ne pronunțăm în 8 săptămâni, dar vă adresez această întrebare, nu considerați că poate, este bine să creăm acel sistem de bune practici, astfel încât în cazurile în care avem contribuții de substanță care modifică substanțial versiunea originală a um, documentelor transmise de comisie să ne poată să fie transmise și nouă chiar dacă am ieșit din termenul de opt săptămâni tocmai pentru că este importantă contribuția fiecărui parlament național și de asemenea vă adresez o ultimă întrebare dacă nu considerați necesar ca un follow up al tuturor întâlnirilor noastre uh, să existe să fie instituit tocmai pentru că uh, vedeți cu toții aici avem discuții de substanță și cred că toate aceste discuții de substanță uh, merită să fie continuate și să le vedem ca fiind um, luate în considerare ca și contribuții ale parlamentelor naționale și că sunt luate în calcul. Vă mulțumesc și încă o dată vă felicit pentru organizarea acestei întâlniri. Mulțumesc! Thank you for European Parliament. Vă mulțumim din partea Parlamentului European Richard Corbett. Vă mulțumesc. Mesajul principal pe care l-am înțeles din aceste discuții de și din discuțiile de dimineața aceasta este că problema principală este fondul și nu subsidiaritatea. Avem nevoie de o oportunitate ca parlamentele naționale să examineze conținutul propunerilor și nu să își petreacă toată energia pe controlul subsidiarității. Pentru că, în practică, subsidiaritatea rareori reprezintă o problemă. Poate să fie dacă avem nevoie de o garanție, dar de obicei nu reprezintă o problemă. În doar șase ani de când există acest mecanism de alertă timp timpurie. Pragul pentru cartonaș galben a fost atins de două ori și niciodată nu s-a atins pragul pentru un cartonaș portocaliu. Nu doar pentru că Comisia Europeană este foarte precaută în acest moment, poate aceasta este cauza, poate nu, poate da, dar și din cauza că, pe măsură ce trece timpul, o parte din ce în ce mai mare din uh, Propunerile legislative comunitare vizează amendarea legislației existente și nu se legiferează în domenii noi. Este uh, normal să se schimbe această proporție și dacă vorbim despre schimbarea legislației existente, Putem să purtăm o discuție dacă avem nevoie de legislație europeană sau dacă este suficient uh, legislația națională și de aceea subsidiaritatea nu este o problemă. În orice caz, legislația europeană are nevoie de aprobarea cel puțin a unei majorități calificate, deci 65% dacă se ține cont de ponderea populației a miniștrilor naționali care sunt responsabili față de parlamentele naționale în Consiliu. Deci șansa de a se încălca principiul subsidiarității este destul de redusă. Pentru că trebuie să se legifereze la nivel european. Așadar, trebuie să găsim modalități de a permite parlamentelor naționale să influențăm conținutul și să nu se preocupe în legătură cu subsidiaritatea la nivel european, prin dialog politic, prin contribuții la nivel național prin poziții, formularea pozițiilor luate de către miniștri la uh, Consiliu înainte de a merge la Bruxelles, ministrul și nu înainte, deși nu ulterior. Asta depinde de parlamentele naționale. Însă, doamnă președinte, uh, după ce am spus că subsidiaritatea de obicei nu este o problemă, acum un prim-ministru cere o procedură a cartonașului roșu eu aș spune foarte bine, haideți să avem un cartonaș roșu, nu ar trebui să fie o problemă, pentru că nu vor exista propuneri care să declanșeze o asemenea procedură, însă este o garanție importantă pentru a arăta că dacă este necesar, se poate ajunge, se poate bloca o propunere dacă se încalcă principiul subsidiarității. Și avem uh, este nevoie doar de uh, un angajament din partea Comisiei să retragă orice propunere care poate, are posibilitatea de a ajunge la pragul de cartonaș portocaliu. Da, Richard, propunerea de cartonașului roșu vine cu propunerea de a extinde domeniul de aplicare dincolo de subsidiaritate, deci uh, s-ar putea să existe mai multe asemenea cazuri în uh, viitor, poate în special legat de proporționalitate, dar asta urmează la negocieri. Mulțumesc. Ria Omen din uh, țările de jos. Voi vorbi în limba olandeză din nou. În primul rând, i-aș spune colegului din Turcia că Timp de, dou- timp de mulți ani am fost raportor al Parlamentului European pentru Turcia și pentru o țară unde există o polarizare atât de mare, există o prezență mai mare la alegeri decât uh, la, în statele europene, unde democrația este mai matură. Ați vorbit despre anumite praguri. În Turcia Există încă un prag de 10% care iarăși ar putea să încurajeze prezența la vot. Însă, în ceea ce privește problema pe care o discutăm astăzi, și deci ceea ce putem face în domeniul subsidiarității, eu cred că nu aici este problema principală. Sunt de acord cu Richard Corbett. Aș spune expertului din Luxemburg că ceea ce a spus a fost destul extrem de negativ și trebuie să se gândească că în anii 90 procesul a demarat cu tratatul de la Maastricht și Parlamentul nu avea niciun fel de putere. Și unele dintre puteri au venit ulterior. Trebuie să înțelegem acest lucru. testul pe care îl avem pentru subsidiaritate e, trebuie să fie transformat într-un test care să rezolve problemele, problemele reale ale statelor membre. Statele membre deseori nu sunt de acord cu conținutul, cu fondul legislației. Poate nu sunt de acord pentru că li se pare că este disproporționată legislația pentru statul lor și eu cred că aici ar trebui să ajungem la un acord Când am auzit uh, comentariile de încheiere ale experților francezi și olandezi, m-a surprins așadar că atunci când vorbeau despre poziția parlamentelor naționale și de buna cooperare între membrii Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European, de exemplu, sunt invitați eurodeputații la comisia de la Parlamentului de la Haga, de exemplu, în comisiile de resort. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, însă sunt parlamente naționale în Germania, de exemplu, care au comisii mixte și cred că există un dialog mult mai intens și între Parlamentul francez și Parlamentul european. Cred că ar fi util dacă se dorește consolidarea cooperării să ne gândim la intensificarea acestui proiect pentru ca din ambele părți să încercăm să uh, îi primim pe ceilalți. Din partea din Italia, domnul Matiotti. Yes, thank you very much. Uh, Italy is... Vă mulțumesc. Italia este unul dintre statele care a implementat uh, multe legi în legătură cu implicarea Parlamentului. Parlamentul trebuie să uh, știe ce se întâmplă în fiecare Consiliu și să raporteze în legătură cu concluziile. De asemenea, în procesul de informare există o implicare și o obligație de a implica Parlamentul și în reforma constituțională care este dezbătută și este finală, în, va fi finală mâine, uh, se prevede pentru prima dată în Constituție implicarea Parlamentului în analizarea și evaluarea legislației europene. Se include acolo și o evaluare de către Parlament a rezultatelor politicilor europene. Întrebarea pe care o aș avea este următoarea. După experiența, experiența noastră din Parlament este că dezbaterile și felul în care Parlamentul se adresează guvernului înainte de um, deci se există o relație mult mai aprofundată între stat și politicile europene și o analiză mult mai aprofundată. Guvernele tind să uh, acorde informații limitate, să ne informeze în legătură cu subiectele, însă dezbaterea rare ori pune accentul în detaliu pe uh, punctele specifice. Eu vorbesc mai degrabă de o analiză comparativă și de propunere în acest sens, aceasta este o caracteristică și a celorlalte parlamente și a uh, statutului relațiilor între parlamente și în Uniunea Europeană. Există cazuri în care dezbaterile, în special în legătură cu uh, deciziile mari ale Consiliului European, uh, European dezbaterea este mai detaliată. Pentru că Există o, o implicare formală și o implicare substanțială, însă rare ori există o pregătire detaliată și nu sunt sigur că există instrumente pentru a implementa lucrurile într-o procedură parlamentară, ținând cont de faptul că aceste consilii sunt convocate de urgență uneori și că există și dificultăți de ordin practic. Deci m-ar interesa să știu dacă în studiile academice există Uh, vreo dezbatere în legătură cu modalitatea de realizare a acestui obiectiv. Ramon Haureghi din partea Parlamentului European. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, doream să mulțumesc experților pentru rapoartele lor se pare că au răspuns la toate chestiunile pe care le aveam în legătură cu subsidiaritatea și relațiile cu parlamentele naționale. Eu am trei întrebări. În primul rând, în examinarea dezbaterilor parlamentare anterioare, înainte de consiliile europene, ținând cont de faptul că consiliile europene au dobândit o putere extrem de mare în ultimii ani, până la punctul în care uh, se preferă interguvernamentalitatea față de viziunea comunitară a Uniunii. Întrebarea mea este că mă îngrijorează faptul că unele parlamente își anunță poziții fixe către guverne înainte de consilii înțeleg că acest lucru contravine spiritului uh, democrației reprezentative, un asemenea mandat imperativ. Însă întrebarea este, dacă sunt multe parlamente în Uniunea Europeană care dau un mandat reprezentanților lor înainte de Consiliu cu poziții fixe, pentru că acest lucru este îngrijorător. Aș dori să știu dacă această practică uh, există, pentru că ne interesează să știm. Uh, după aceea. Ați făcut niște statistici foarte bune în legătură cu întâlnirile care au loc și așa mai departe. În ceea ce privește dezbaterile după Consiliile Europene, întrebarea mea este nu în legătură cu acele dezbateri între uh, acele parlamente naționale, nu cumva aceste dezbateri se naționalizează, în loc să se dezbate despre Europa, toate parlamentele naționale de fapt transpun aceste dezbateri la uh, chestiunile naționale și lasă aspectul european în afara dezbaterii din cauza presiunilor naționale sau locale. Este, ar fi un alt lucru interesant de știut. În al treilea rând, care este rolul parlamentelor regionale din statele descentralizate? De exemplu, Germania este un stat care are o bună practică în examinarea subsidiarității în ce măsură în 8 săptămâni în participă guvernele landurilor pentru a fi posibil să se țină cont de opinia guvernelor responsabile de aplicarea politicilor europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Marc Ange. Yes, thank you, um, Mr. Chair, for the floor. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. O întrebare față de doamna profesor Neuhold. A vorbit despre diferitele proceduri prin care parlamentele interacționează cu guvernele. Știu că există o politică, o cultură politică diferită în diferite țări, dar există și constituții diferite. Ce intervine mai mult? Uh, diferența în culturile politice sau uh, cea uh, între constituții care duce la aceste diferențe și nu ar trebui să facem mai mult schimb de bune practici între parlamente? Apoi ați vorbit despre accesul la informație ex ante. Este important în Luxemburg avem un protocol între uh, guvern uh, și Comisia pentru Afaceri Europene și uh, după președinție vom re- reevalua pentru că ni se pare că nu facem treabă destul de bună. Și, bineînțeles, personalul este cât se poate de important. Înainte de fiecare consiliu, uh, noi discutăm uh, acest uh, summit uh, în comisia noastră. De fiecare dată este pe ordine de zi, înainte și după Consiliu. Sunt lucruri importante uh, și ați menționat și dumneavoastră asta. Domnule profesor Rosenberg, ați menționat și ceea ce am spus eu în această dimineață, acest mainstreaming al dosarelor europene în parlamentele europene, pentru că am senzația că la Bruxelles suntem o mică elită din parlamentele uh, naționale care se ocupă de uh, programele naționale, de uh, programele europene. Comisia Europeană primește documente Comisia de Afaceri Europene primește documentele de la Bruxelles și apoi transmite acestea în celelalte comisii. Mi se pare că se poate de important acest lucru. Și m-a bucurat faptul că ați menționat cartonașul verde și că ați spus că se poate face fără schimbarea tratatelor și nu ați căzut în uh, capcana celor care consideră că vrem un drept de inițiativă legislativă. Nu este deloc uh, cazul. O întrebare adresată domnului profesor Poirier. Ați, uh, fost, ați avut o poziție negativ asupra, și ați spus că este vorba de deparlamentarizare, poate că este o lipsă de implicare, de angajament, dar nu aș merge atât de departe încât să vorbesc despre o deparlamentarizare. Care este poziția dumneavoastră în acest sens? Astăzi nu mi s-a părut că este cazul, dar de multe ori vin uh, la uh, Bruxelles la aceste reuniuni interparlamentare și nu voi cita țări, dar constat că există des uh, persoane care citesc discursuri pe care am senzația că, care am senzația că au fost scrise la, uh, ministrul, la Ministerul Afacerilor Externe și nu duc la un real schimb. Mi s-ar părea important uh, pentru o mai bună cooperare a parlamentelor naționale cu tot ce se întâmplă aici la Strasburg. Mulțumesc, domnul Duarte Marcheș. Dziękuję, Mr. President. Um, eu nesta intervenção gostava, por um lado, em nome do... Mulțumesc, doamnă președinte. În numele adunării generale a Portugaliei, aș dori să spun că suntem câte poate de, de acord cu principiul cartonașului verde. Uh, dezbaterile politice trebuie să fie aprofundate, dar nu trebuie să uităm de asemenea că cetățenii sunt interesați de politică. Dar de multe ori inițiativele legislative la nivel european ucid, să spun așa, dezbaterea la nivel național. Îi ascultăm pe specialiști și știm că Portugalia este un elev cu minte, deci uh, petrece foarte mult timp în a discuta uh, propunerile europene în Parlament, dar nu discută de multe ori inițiative care îi interesează pe cetățeni. Dacă vrem să contribuim la uh, să, suscităm interesul cetățenilor, trebuie să venim și cu propuneri care îi interesează orice fel de inițiativă în acest uh, sens mi se pare lăudabilă dacă vrem într-adevăr să ne apropiem de cetățeni. Orice fel de nouă inițiativă care să uh, dea un nou elan dezbaterilor din parlamentele naționale mi se pare una lăudabilă. Asta ar însemna și să consolidăm sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Hannigan din Irlanda. Mulțumesc! Aș dori să spun că mi-au făcut foarte mare mi-a făcut plăcere să ascult aceste prezentări pentru că uh, mi-au dat mult de gândit. Uh, noi sprijinim și ideea cartonașelor verzi uh, și a celor portocalii, însă mi-aș dori să avem criterii mai bine definite în ceea ce privește subsidiaritatea. În ceea ce privește supravegherea, noi am adoptat sistemul de mainstreaming de patru ani, uh, și l-am și revizuit de, cu, de curând pentru a ne asigura că uh, supravegherea noastră sau urmărirea noastră a situației este în conformitate cu programul actual uh, al Comisiei și legislativ. Am ascultat astăzi câteva statistici interesante în ceea ce privește activitățile parlamentelor. Noi în fiecare an Uh, invităm uh, mișcarea europeană care vine și ne mm, dă uh, tocmai astfel de prezentare referitoare la activitatea Parlamentului și apoi parcurgem împreună cu această organizație um, întreg programul și facem un schimb de discuții de cum putem să ne îmbunătățim activitatea. Am ascultat ce a spus unul dintre vorbitori în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale în uh, buget. Uh, în ceea ce privește uh, semestrul european, noi avem reuniuni după publicarea analizei privind creșterea, în ceea ce privește rezultat, apoi când se vorbește despre rezultatele semestrului european și așa mai departe. Știu că în raportul celor cinci președinți există uh, propuneri pentru a îmbunătăți acest lucru și m-ar interesa să aud din partea vorbitorilor dacă consideră că propunerile din raportul celor cinci președinți va crește, vor crește rolul parlamentelor naționale în ceea ce privește stabilirea bugetelor și dacă nu, care sunt măsurile pe care le consideră necesare. Vă mulțumim. Lord Boswell. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să spun că Uh, eu am scris aceste comentarii, nu vin de nicăieri altundeva. Dar uh, am ascultat aceste prezentări câte se poate de fascinate. Mi se pare că există un fel de tensiune. Uh, spunem că noi supraveghem guvernele naționale și instituțiile europene, dar nu ar, oare nu ar trebui să încercăm să îmbunătățim rezultatele? m-a fascinat ideea unui surplus de informații. Asta înseamnă că trebuie să înveți cum să gestionezi și să faci schimb de astfel de informații și să aduci aceste informații la oamenii potriviți care să ia deciziile apoi în acest sens. Trebuie să facem mai bine această treabă. Apoi, diversitatea enormă a practicilor naționale uh, care a reieșit din aceste slide-uri a fost impresionantă și uh, Uh, și diferența de resurse între diferitele parlamente naționale. Și asta înseamnă că trebuie să avem o abordare flexibilă. Adăugăm uh, la toate astea diferitele nevoi uh, în activitățile noastre. Bun, noi am venit parțial aici să discutăm despre Cartea Verde. Um, este partea de inițiativă în a de dereglementa sau în aduce mai departe propuneri deja existente, dar apoi este vorba și de supraveghere și să nu credeți că critică acest instrument. Și una, o a treia temă care a reieșit în această dimineață a fost aceea de uh, activitatea de audit ex post. Cred că ar trebui să fim aliați natural cu Curtea de Conturi pentru a vedea dacă sistemul funcționează uh, și oferă o valoare adăugată. Și reluând ceea ce a spus Richard Corbett, și anume capacitatea de a contesta instituțiile europene. Suntem dispuși să spunem uh, pur și simplu că nu suntem mulțumiți uh, de anumite lucruri și că există sancțiuni pentru ca ele să nu continue? Cred că um, când vedem cum gestionăm toate acestea, devine clar că Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să coopereze și orice fel de reglementare, de guvernanță ar trebui să stabilească și reguli de bază pentru această interacțiune fără a uh, încălca principiul suveranității și diferitelor instituții. Și, bineînțeles, să nu uităm că există și un context politic. Electoratele au nevoi, au informații uh, și pot discuta între ele prin uh, rețelele sociale. Deci noi trebuie să fim mult mai flexibili și mai rapizi în reacțiile noastre și răspunsurile noastre la aceste nevoi. Mie mi se pare că două lucruri trebuie făcute. În primul rând, la nivel tehnic, pentru a vedea cum, putea, cum putem să promovăm toate aceste subiecte și nu trebuie să fie numai neapărat o abordare unică uh, având în vedere diversitatea pe care tocmai am, am uh, menționat-o. De exemplu, în cadrul cooperării am putea eventual să promovăm un subiect, poate câteva parlamente sau uh, o comisia specializată a Parlamentului European cu câteva parlamente naționale pentru a examina anumite domenii. În uh, Regatul Unit, când făceam parte din Camera Inferioară, cooperam cu um, Congresul American în ceea ce privește geoingineria, dar am avut probleme uh, pentru că nu puteam să elaborăm împreună, în mod formal, un raport comun. Și, în al doilea rând, trebuie să ne gândim la nivel politic să dezvoltăm un concept de spațiu parlamentar național și european în care să putem continua aceste discuții. Este vorba de călătorii, reuniuni, avea legitimitate, dreptul de a veni cu o contribuție uh, pe baza unei legitimități. Deci, practic, să devină ceva natural Uh, să cooperăm, să avem un obicei să cooperăm și dacă facem asta, s-ar putea ca rezultatele să fie mai bune pentru întreaga Europa. Mulțumim foarte mult. Aș avea și eu uh, două comentarii către experți. Una ține de faptul că în instituțiile europene există o instituție europeană a cărei uh, independență ne este foarte dragă, să spun așa, Banca Centrală Europeană. Nu este vorba, este cea care duce politica monetară, dar este și responsabilă în Uniunea Bancară de supravegherea sectorului bancar, de pro, ă, procesele de ă, soluționare, de rezoluția băncilor și așa mai departe. În Parlamentul European acum ne extindem extindem, uh, responsa extindem responsabilitățile băncii europene și când am și am făcut asta deja în unele acte normative și ne-am gândit foarte mult la uh, cum să extindem aceste uh, competențe. Am, exist, am ajuns la soluții precum semnarea de memorandumuri de înțelegere, atât pe, cu partea de uh, rezoluție a BCE, cât și cu partea de uh, Uniune Bancară. Avem uh, audieri în mod regulat, supraveghem funcționarea acestor instituții. Deci există această provocare de a găsi echilibrul corect între independența în interesul cetățenilor europeni, deci independența unor instituții și în același timp acordarea unei legitimități democratice prin supravegherea de către Parlamentul European. Nu știu dacă puteți să ne spuneți ceva despre asta și despre cum vedeți această uh, provocare. Dacă aveți idei despre cum ar putea fi asigurată această legitimitate uh, democratică. O a doua întrebare. Noi, dar și dumneavoastră, ați făcut asta deja de multe ori, am ajuns la acorduri care au dus la mecanismul de stabilitate european, așa numitul uh, pact fiscal sau uh, fondul unic de rezoluție, uh, dar în realitate acestea sunt acorduri internaționale, interguvernamentale, care sunt în afara structurilor, tratatelor și în afara structurilor instituțiilor europene. Deci ar trebui să facem această diferențiere uh, în temeiul juridic. Și apoi, întrebarea este justificat în uh, cazuri de uh, cooperare interguvernamentală și uh, în acest caz de cooperare internațională, în afara tratatelor, este justificat să ne așteptăm ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să aibă același drept de supraveghere sau trebuie să înțelegem că drepturile noastre sunt limitate când statele membre semnează un acord uh, internațional și știm de ce au trebuit să semneze un acord internațional. Bun, nu contează de data aceasta. Dragi colegi, um, nu mai văd uh, solicitări de um, intervenții sau întrebări, uh, deci um, dau cuvântul vorbitorilor pentru răspunsuri. Avem suficient timp, deci uh, aveți atâta timp decât aveți nevoie. Doamna Neuhold, mulțumesc pentru toate aceste întrebări uh, și comentarii. Ne bucură și pe noi să fim martorii acestor dezbateri. Un comentariu pe care aș dori să-l fac este că este foarte frumos să avem această posibilitate de a aduce un dialog, pentru că lumea universitară și practica politică de multe ori uh, sunt foarte distanțate unele de celelalte și mi se pare păcat. În ceea ce privește nivelul de participare în parlament, în, la alegerile pentru Parlamentul European, bineînțeles că este ceva ce nu uităm niciodată. Chiar, tocmai în această clădire, dar și Comisia Europeană și așa mai departe, discută despre participarea la alegerile europene de data trecută. De data aceasta a fost o diferență și cred că a fost o mare uh, dezamăgire faptul că nu a crescut participarea la vot, dar există și o mare variație în uh, statele mem- între statele membre. În unele țări, după cum ați uh, spus și dumneavoastră, participarea a fost cât se poate de scăzută. Una dintre explicațiile pentru acest nivel scăzut de participare din perspectivă academică, atât avocații cât și uh, cei din științe politice vorbesc despre lipsa dezbaterii politice, lipsa politizării subiectelor. inclusiv în Parlamentul European. Nu știu dacă într-adevăr se justifică această argumentație, dar este un subiect adesea menționat în lumea universitară. Și cu asta revenim la tot ceea ce discutam astăzi în ceea ce privește controlul subsidiarității mulți erau sceptici în acest sens pentru că este ceva atât de tehnic și este vorba numai de subiecte foarte limitate și așa mai departe. Mi-a plăcut uh, ceea ce a spus Richard Corbett. Problema reală este cea a conținutului, de a readuce politica în dezbaterea publică. Asta este important. Când ne uităm unde se mobilizează parlamentele naționale, vedem că sunt subiecte importante din punct de vedere politic, cum ar fi parchetul european. Deci și în ceea ce privește controlul subsidiarității există o mobilizare pe subiecte politice. Și încă ceva, există efecte politice ale acestor măsuri care la început par foarte uh, tehnice și apolitice mi se, mi se părea important să se readucă uh, politica în toate acestea. Referitor la faptul că subsidiaritatea rare ori este o problemă, dar că ar trebui să existe un mecanism al cartonașului roșu, când comparăm cu Parlamentul European și comparăm procedura de codecizie sub Maastricht, Parlamentul European, din punct de vedere tehnic, are dreptul la veto, dar nu l-a folosit niciodată. Adesea și-a folosit uh, dreptul de amendamente, a fost o forță constructivă. Deci am putea avea în vedere și asta, să avem o frână de urgență pentru anumite puncte care ar putea influența negocierile și percepția modului în care funcționează parlamentele naționale, pentru că există această frână de urgență. Dar la fel ca și într-un uh, tramvai, foarte rar se trage, este folosită această frână de urgență. Deci, cred că merită dezbătut, dar ar putea avea uh, o, o conotație negativă la nivel simbolic, pentru că este uh, mai degrabă ceva negativ față de amendamente constructive. Și apoi, în ceea ce privește schimbul între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și faptul că membrii Parlamentului European ar trebui să poată participa la reuniunile comisiilor din Parlamentele Naționale, de exemplu. Nu am date pentru toate cele 28 de state membre. Cred că și aici uh, lumea universitară ar putea să cerceteze mai mult. Însă, pe de altă parte, vedem că asta nu se întâmplă în toate statele membre. În unele parlamente, deputații europeni au un timp de intervenție foarte redus. Deci este într-adevăr ceva ce s-ar putea îmbunătăți uh, și ar putea deveni uh, o practică obișnuită, bineînțeles, conform unor principii. Care ar fi beneficiile? beneficiile ar fi și mediatizarea, pentru că mass media la nivel național se concentrează asupra ceea ce se întâmplă în parlamentele naționale. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați spus despre cazul italian și despre faptul că ne-ați explicat că de multe ori este general, că dezbaterile sunt generale. Vedem și uh, dezbateri mai uh, specializate în anumite țări, însă țări precum Suedia sau Danemarca, dezbateri mai specializate, dar nu este uh, obiceiul cel mai prevalent. În ceea ce privește surplusul de informații, când am studiat Parlamentul Austriac înainte de Lisabona, s-a făcut un comentariu Uh, în care ni se spunea că primim atâtea informații încât uh, ne sufocăm, ne necăm. Da, este un punct important, selectarea informațiilor. Există multe moduri în care parlamentele naționale um, gestionează acest surplus de informații. De exemplu, o listă de propuneri care vin de la comisie și apoi se indică unde, din punct de vedere juridic, și acest lucru nu este, obiect, nu este obligatoriu, din punct de vedere juridic ar putea să existe probleme de subsidiaritate. Pentru ca uh, pentru a procesa informația. Chestiunea Băncii Centrale Europene. Cred că este una din subiectele politice cheie. O chestiune a uh, deciziilor luate în spate ușilor închise, atât uh, din, uh, din diferite motive, inclusiv că trebuie să se ia decizii, presiunea de a se lua decizii și apoi tragerea la răspundere este unul din subiectele cheie în Uniunea Europeană. Mi se pare foarte important uh, și recomandabil și salutar acest fapt că se fac aceste audieri. Și asta uh, joacă un rol în cooperarea consolidată. Vedem că se iau decizii și există un motiv pentru care se iau decizii în aceste foruri uh, închise. Dar cred că anumite măsuri de tragere la răspundere ar fi importante. și cred că și Parlamentul European și Parlamentele naționale pot juca un rol foarte important aici. Merci pour uh, vos questions. Je vais les reprendre dans le... Mulțumesc pentru întrebare. O să încerc să le răspund în ordine. În ceea ce privește domnul din Turcia, care a pus o întrebare cu privire la participarea electorală. Um, în ceea ce privește participarea la alegerile europene, aceasta se datorează extinderii Uniunii Europene și integrării altor state. Uh, state în care uh, participarea electorală este redusă din mai multe motive. Este un efect al Europei de Est. În 35 de ani avem o scădere de 10% dacă excludem această uh, dimensiune care este mm, inferioară mm, scăderii prezenței electorale la alte alegeri din statele membre. Prin urmare, putem, Parlamentul poate fi sigur pe sine din acest punct de vedere. Este o scădere, într-adevăr, dar nu specifică Parlamentului Național. În ceea ce privește parlamentele naționale, se constată o europenizare a alegerilor electorale de la criză încoace. Se vorbește în sfârșit despre Europa în țările de jos, în Slovacia, în Franța, în 2012, în Italia. Acestea sunt alegeri naționale, e adevărat, dar miza europeană există și este dezbătută la televizor între candidați, deci vorbim de o formă de democratizare. Apoi, colega din România a vorbit despre faptul că am fost răi cu România. E posibil să fi fost așa ceva, datele merg până la finele lui 2012 pe care le avem noi. Deci despre asta este vorba general, în general vorbind, să nu scăpăm din vedere um, ce justifică participarea parlamentelor naționale la chestiunile europene. E vorba de implicarea elitelor politice naționale, a femeilor și bărbaților din politica națională, în dezbaterile europeană. Să li se permită să vorbească despre Europa, să-și asume subiectele europene și să vorbească și în mass media. Deci întrebarea pentru noi tot în ceea ce privește statele membre de unde venim este, e cazul, dincolo de cifre, dincolo de proceduri, uh, oamenii politici în Franța, în România, în Bulgaria și așa mai departe, mm, sunt cu adevărat conștienți de subiectele europeană? Sunt conștienți, acționează în acest sens? Nu întotdeauna, evident, și din păcate. În ceea ce privește întrebarea domnului Corbett, care văd că, din păcate, a părăsit sala, e un aspect pe care îl vom mai auzi. Poate e un pic uh, o viziune cinică să spui ne putem permite acel cartonaș roșu pentru că pragul va fi oricum greu de atins. Și pentru cartonașele galbene era la fel, deci de ce să nu avem un cartonaș roșu? Pentru că riscurile sunt reduse posibil, posibil să fie chiar o soluție diplomatică pentru a oferi astfel ceva, pentru a oferi astfel ceva lui Cameron în această discuție. Da, încă o dată avem strategiile acelea de trompe-l'œil. Avem, lăsăm impresia că dăm ceva parlamentelor naționale, dar nu dăm nimic concret. Apoi, chestiunea menționată de cineva din țările de jos cu privire la legătura dintre parlamentele naționale care vin dintr-un stat membru și parlamentarii naționali ai acelui stat membru, există o diversitate de practici. Cei care uh, știu să facă această diferențiere sunt nemții. Din două motive, aș zice eu. În primul rând, pentru că e relevant pentru ei, având în vedere numărul lor mare în Parlamentul European, e relevant să-și coordoneze strategiile și asta și pentru că partidele politice în Germania sunt bine structurate, sunt puternice și, prin urmare, pun să pot să implementeze strategii la mai multe niveluri. În multe țări, partidele politice sunt mai puțin puternice. În Franța, de exemplu, sunt mai puțin puternice și de aceea au alte probleme. Eu vin din Franța, o țară unde nu există decât doi deputați uh, uh, din Frontul Național în 100 uh, 67, deci sub 1%. Prin urmare, vorbim și despre genul acesta de probleme. Trebuie să ne structurăm, uh, să vedem cum coordonăm discuțiile. În ceea ce privește întrebarea domnului Matiotti din Italia, nu știu dacă vom pronunța corect numele, Ați spus că există acest lack of deep analysis în parlamentele naționale. Aș avea două răspunsuri aici. Pe de o parte, nu e cazul, nu e așa întotdeauna. Există parlamente naționale care au comisii cu dezbatere publice uneori și care mm, desfășoară activități concrete pe fond. În Danemarca, de exemplu, în fiecare vineri se discută dosare în detaliu. Un al doilea răspuns. Aceste dezbateri generale, această lipsă de analiză profundă, detaliată, pe care o menționați dumneavoastră, Am participat la dezbaterile acestea din punct de vedere tehnic, al cunoașterii proiectelor și vă pot spune că lipsesc și dezbaterile generale. Dacă ne gândim la Uniunea Bancară, Parlamentele Naționale trebuie să discute în detaliu dimensiunea uh, băncilor și începând de la care mm, dimensiune trebuie să facă parte din uniunea bancară sau nu? Posibil. Există o dezbatere în parlamentele naționale cu privire la ce Europa vrem, o să avem o Europa într-un fel sau altul. Colegul din Spania a pus trei întrebări. În primul rând cu privire la mandat. Juridic, există două țări în Europa care pot să ofere mandat ministrului și ministrul nu are dreptul să depășească limitele mandatului. Austria și Danemarca. Germania și-a revizuit sistemul și există mandat, dar spune că sunt posibile și excepții. Deci mandatul concret există, dar în foarte puține cazuri. Um, strict, mandatul strict, și doar în activitățile de legislație. Deci nu pentru Consiliul European. Primii miniștri, președinții nu au mandate stricte de genul acesta. Și în ceea ce privește Consiliul European, cred că asta nu, din câte știu eu, nu a dus la blocaje. Chiar și primul ministru finlandez a acceptat uh, să ajute Grecia până la urmă. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră cu privire la faptul că problema e că parlamentele naționale au adesea o perspectivă pur internă, pur națională asupra mizelor, mi se pare că dacă poate n-am rezumat eu bine întrebarea dumneavoastră, dar dacă Parlamentul European este un cadru unde problemele pot fi văzute diferit în ceea ce privește sistemele de avertizare timpurie, e o problemă în mai multe țări, nu doar în țările cu structuri federale, ci și în Spania și în Italia, care au inter- activități internaționale pentru controlarea subsidiarității care s-au angajat pe această cale cu mult entuziasm în anumite țări, pentru că, în sfârșit, tratatele europene le confereau un rol specific. Dar această participare are și a limitele ei uh, impuse de subsidiaritate. Apoi, am mai avut o altă observație. Ne-ați spus că trebuie să existe o intensificare a schimburilor de informații între parlamentele naționale. Se întâmplă în COSAC. Deci iată ceva ce funcționează bine în Europa. Uneori am impresia că e trist că COSAC nu servește decât la aceste discuții, în ceea ce privește discuțiile pe fond. Ați spus, corect din punct de vedere politic, că parlamentele naționale uh, reflectă poziția guvernelor. Și vă pot spune că după criză multe guverne au căzut. În urma unor moțiuni de cenzură sau moțiuni de cenzură anticipată în parlamentele lor, și iată că mizele europene um, permit și un nu spus guvernului. Cineva din Irlanda a pus o întrebare cu privire la raportul celor cinci președinți. Aici n-am suficiente informații pentru a vă răspunde. În ceea ce privește aspectul bugetar, fiscal compact și așa mai departe, aș vrea să vă invit să fim mai puțin pesimiști. În multe țări, aceste noi instrumente, TSG, Fiscal Compact, reprezintă instrumente sau au dat naștere la instrumente care permit asocierea între parlamentele naționale. În Franța și în alte țări, programările plurianuale în ceea ce privește perspectiva bugetară, de exemplu, Asta nu înseamnă că dăm mari competențe parlamentelor naționale, dar le permit acestora să discute despre mizele europene pe durata semestrului european. Și în ceea ce privește întrebarea finală a președintei Hubner cu privire la controlul BCE-ului, evident, este o chestiune pentru că dorim o instituție independentă, prin asta se definește și am vrea și control în același timp pentru că suntem în democrație și revin la cele spuse cu privire la surpriza și nemulțumirea mea ca cetățean legată de dificultatea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale de a se înțelege de a ajunge la un acord pe această chestiune. Articolul 13 din pactul fiscal spune că trebuie să existe un forum care se reunește de 2-3 ori pe an cu parlamentari naționali și europeni și care discută lucrurile. Și acum se transformă totul într-o comisie destul de ne, puțin vizibilă și tehnică. Regretabil, zic eu. Apoi, S-a spus că Uniunea Europeană se decomunitarizează și că există din ce în ce mai multe acorduri internaționale în afara Uniunii Europene care depășesc cadrul. Eu cred că e o problemă pentru Parlamentul European mai degrabă decât pentru cele naționale, care sunt uh, mai puțin uh, legate de procedura legislativă. În parlamentele naționale, pentru a găsi mijloace de acțiune, lucrurile sunt mai permis, mai, um, sunt diferite. De exemplu, în procedura de codecizie, Parlamentul și-a asumat anumite libertăți înainte să-i fie conferite. Eu sunt sigur că Parlamentul European va încerca să controleze zona euro într-un fel sau altul. Nu o să repet ce au spus colegii mei în ceea ce privește alegerile, dar trebuie să înțelegem că trebuie să resituăm această chestiune a lipsei de prezență la vot într-un cadru mai larg de transformarea regimului democratic în Uniunea Europeană are legătură și cu alegerile naționale, are legătură și cu diverse modalități de participare la viața politică. Și vă fac trimitere la o serie de investigații și studii, European Value Studies, care studiază toate democrațiile Uniunii Europene și ale Consiliului Europei și care constată că există o transformare a participării, a informației, a raportării la politică În al doilea rând, în ceea ce privește subsidiaritatea, cred că nu m-am exprimat eu corect. Cred că Problema nu este să ne concentrăm neapărat pe elementele de îmbunătățire a controlului subsidiarității, ci pe conținutul politicilor europene. Și am trecut foarte repede în prezentarea mea pe asta, dar cred că esențialul în loc să ne concentrăm pe o, concent- pe o îmbunătățire a tehnicilor, trebuie pentru parlamente să se concentreze pe conținutul și punctele esențiale ale Uniunii Economice și Monetare a Uniunii Europene. Acesta este punctul esențial pe care trebuie lucrat și nu pe o îmbunătățire a controlului subsidiarității, cu riscul ca, în caz contrar, și încă o dată, parlamentele naționale nu au aceeași viziune asupra Uh, subsidiarității, unii vor îmbunătățirea din perspectiva îmbunătățirii funcțiunii Uniunii Europene și altele au alte obiective de blocare a Uniunii Europene, de blocaj sau de a încerca să blocheze cel puțin anumite decizii esențiale. În ceea ce privește emanciparea de parlamentarizării. parlamentarizarea este un subiect de ordin academic, dar sunt în totalitate de acord cu privire la rolul emancipării. Surprinzător este că parlamentele naționale, ca și cele europene câteodată, ca și Parlamentul European câteodată au instrumente, dar nu le folosesc. Sau în orice caz ă, găsesc dificil să le utilizeze. Este curios. Avem instrumente, există instrumente, dar nu se folosesc. Deci sunt de acord cu noțiunea aceasta de emancipare. Însă, deocamdată, din alte criterii decât cele amintite, avem și efecte de deparlamentarizare. În ceea ce privește propunerea raportului privind raportul președinților, la care nu m-am referit concret câteva aspecte relevante pentru parlamentele naționale și european. În raportul președinților, completarea, finalizarea Uniunii Economice și Monetare uh, este abordată în mai multe paragrafe referitoare la cele națion- parlamentele naționale și european și și câteva aspecte noi. Avem un exemplu clar și o să vorbesc despre guvernanța economică. Se propune să se creeze un comitet bugetar european consultativ care să coordoneze și să completeze, complementeze consiliile bugetare naționale create în cadrul acestui pact fiscal. De ce? Acest consiliu să nu fie legat oficial de Parlamentul European de ce în această viitoare propunere a președinților să nu se spună că acest comitet este asociat oficial Parlamentului? De ce comitetele bugetare naționale nu sunt legate oficial de Parlamentele naționale? Acolo găsim o funcție esențială a parlamentelor și anume o capacitate de expertiză pe care o la dispoziție pentru a putea evalua perspectivele bugetare la nivel european și național. Iată o legătură posibilă cu acest raport al președinților. Și apoi mai era o întrebare cu privire la Uniunea Bancară, independența și relații. Și aici, și aici un deputat britanic s-a referit la asta, trebuie să vedem de ce să nu formalizăm acordurile de cooperare cu conținut direct între Parlamentul European și Curtea de Conturi sau BCE, parlamente naționale și omologilor naționali. Nu e vorba doar de acorduri de cooperare, ci și de acorduri de concentrare pe anumite puncte care ar putea să acopere o perioadă de 4-5 ani sau pe anumite decizii. Iată ce ar face controlul parlamentar efica- eficient, respectând în același timp independența instituțiilor în cauză. Miza ar fi să se reconecteze toate aceste structuri cu respect reciproc. Aceste puncte sunt menționate de altfel în, raportul, în rapoartele OCDE. N-am avut timp să vorbesc despre asta, dar în rapoartele sale OCDE-ul insistă pe genul acesta de convenții între parlamente și curți de conturi sau Bancă Centrală și așa mai departe. Sunt multe de făcut aici. În raportul OCDE din 2014 apare un lucru foarte interesant și anume se spune de ce să nu se creeze împreună cu COSAC, un instrument de expertiză permanent care să se axeze pe anumite politici publice de la nivelul Uniunii Europene. Un birou, un oficiu care să centralizeze informațiile, dar să facă mai mult de alt, asta, să ofere instrumente de expertiză parlamentelor naționale și Parlamentului European. Se spune în raportul uh, experților OCDE din 2014. Și în ceea ce privește metoda interguvernamentală și comunitară, cred că e destul de clar care sunt condițiile de extremă urgență în luarea de decizii, când s-a ajuns în vârful crizei economice și financiare în zona euro. Dar asta este problema. Problema este că am mers prea departe cu metoda interguvernamentală în ultimele pacturi și Parlamentul European nu a fost și nu poate să aibă toate aceste legături. Parlamentele naționale n-au contribuit în cadrul acestor tratate de metodă interguvernamentală Parlamentul a pierdut, dar și parlamentele naționale au avut de pierdut. se spune în acest faimos raport al OCD-ului din 2014. Prin urmare, în încheiere, paharul este și pe jumătate plin și pe jumătate gol. Există instrumente care nu sunt utilizate și ar putea să fie utilizate pentru că ele există. Există instrumente ce trebuie oficializate între diferite instituții europene și la nivelul instituțiilor naționale și prin politizarea anumitor politici publice la nivel național și european vom putea să depășim criza și uh, deficitul, să nu spunem deficit de democrație, dar criza de reprezentare parlamentară. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bershold, înțeleg că vrea să reintervină. Vă rog. Mulțumesc, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doar o scurtă observație suplimentară în legătură cu ceea ce a spus colegul de, din Franța. Nu am spus niciodată că uh, ați avut o atitudine răutăcioasă față de România. Am spus doar că trebuie să reflectăm situația de astăzi, 19 noiembrie 2015, nu situația din 2012, după cum ne-ați uh, arătat acum că de atunci data baza dumneavoastră de date mi s-a părut incorrect că uh, ați criticat comisia mea atunci când ea este una dintre cele mai active și încurajăm în fiecare lună dezbateri publice în legătură cu problemele cele mai importante. Acesta a fost uh, comentariul meu. Deci nu... Dacă ați fi spus că baza de date era din 2000 12 nu aș fi făcut acest lucru, însă credeam că vă referiți la situația de astăzi. Poate în viitor eh, vom vorbi despre situația de azi, nu de 3 ani în urmă, pentru că asta este relevant. Trebuie să, în dezbaterile de astăzi, să discutăm despre bazele de date de azi, nu de acum 3 ani. It's, it's, it's interesting to discuss between a uh, este, intora, este interesant să discuți între lumea academică și politicieni însă trebuie să fim conștienți de diferențele culturale pentru lumea academică cifrele din, pentru, dintr-un studiu din 2012 este un lucru foarte bun pentru că înseamnă că am lucrat rapid pe colectarea datelor și analiza lor. Înțeleg că pentru viața politică trebuie să uh, fii puțin mai uh, actualizat. Înainte de a încheia, uh, Elmer, dorești să spui ceva? Mulțumesc. Da, este o notă bună pentru că nu l-am avut doar pe prim-ministrul Kosovo în biroul meu, care este și el astăzi la Bruxelles, ceea ce este suficient de dificil din punct de vedere al uh, migrației, de asemenea. Este o țară care se confruntă cu multe probleme. Am uh, auzit multe idei din partea parlamentelor, parlamentelor naționale, dar și din partea experților și văd și eu că uh, ar putea apărea propuneri și după părerea mea, cred că secretariatul ne va da mai multe idei și părerea mea este că nu trebuie să pregătim un proiect de raport, ci chiar și un document de lucru care să ne dea o marjă de manevră pentru a putea adopta aceste idei uh, care sunt motivul principal al reuniunii de astăzi de aici pentru a uh, dezvolta legături, pentru a utiliza mai bine tratatul de la Lisabona și din acest motiv este foarte important ca parlamentele naționale să aibă un, o opinie și să fie implicate cât mai mult pentru a nu avea rapoarte artificiale. Am auzit multe în acest sens Aș dori așadar să vă invit pe toți atunci când vom avea rezultatul proiectului de raport uh, al acestei reuniuni. Domnul președinte, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, să trimitem rezultatul către parlamentele naționale, către experți, pentru a ne primi amendamente sau sugestii suplimentare, idei Așadar, să vă transmitem înapoi acest uh, raport cu de uh, parlamentele Naționale pentru a avea impresia că este vorba de un exercițiu comun. Dar mulțumesc foarte mult, Elmer. Această reuniune a fost transmisă și pe internet, deci va rămâne, va putea fi ascultată și în viitor Punctele 9 și 10 ale raportului cred că vor apărea foarte des, așadar cred că trebuie să fim foarte atenți. În încheierea reuniunii mulțumesc din nou experților, celor trei experți, pe care, care le mulțumim pentru munca lor și pentru prezentări. Au fost uh, prezentări foarte utile și mă bucur foarte mult că ați putut fi prezenți la discuția cu colegii din Parlamentele Naționale. ne vom uh, mai întâlni în același format și anul viitor și sper că între timp și în vizitele noastre în calitate de Comisia AFCO, cred că vom avea câteva vizite în statele membre, dacă v veți fi dispuși să ne întâlnim și cu comisiile dumneavoastră, în parlamentele dumneavoastră, am fi, ne-ar face mare plăcere. Aș spune de asemenea, Elmar a făcut propunerea, dar în general cred că o vom face, face dacă există probleme importante discutate în audieri, audateliere. Mm, sunteți invitați, dar oricând treceți prin Bruxelles individual. Încheiem așadar pe această notă. Vă mulțumesc din nou. Sper că este doar primul pas și începutul cooperării noastre în domenii care sunt foarte importante pentru a consolida legitimitatea democratică pentru cetățeni. Sper de asemenea că vom conducra pe lângă ceea ce trebuie să facem noi și ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră. Această conlucrare are o valoare uriașă și sper că vom reuși să o atingem, în, să, o, să profităm de această valoare în următorii ani. Vă mulțumesc din nou, se suspendă ședința. Thank you so much. Famous roof of the European Parliament.